Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben den erfreulichen... Doamnelor și domnilor, suntem în situația fericită în care ambii raportori au uh, venit, deci putem uh, începe ședința de astăzi. Începe cu punctul 17 de pe ordinea de zi, comunicări ale președintelui privind deciziile adoptate de coordonatori. Deci ieri, la întâlnirea coordonatorilor, am luat următoarele decizii. În primul rând, în ceea ce privește imunitatea uh, domnului Stoianov, uh, doamna Wikstrom este raportor. Apoi, în legătură cu decizia Consiliului uh, vis-a-vis -vis de autorizarea statelor membre în contextul Convenției Civile de la Viena, față de pagubele nucleare și așa mai departe. Domnul Mesaros se, se ocupă de această temă. Apoi, Uniunea Bancară, aici Domnul Coferati urmează să se ocupe de acest uh, raport în combinație cu celelalte rapoarte de care se ocupă, fără a-și consuma punctele, apoi statutul partidelor politice, de această temă se va ocupa domnul Berlinghe. directiva pentru alegeri la uh, Parlamentul European, de această temă se va ocupa domnul Stoianov. Am luat și o altă decizie, doamna Lichtenberger va fi raportoare pentru Uh, această temă a derogările de la drepturile de autor pentru persoanele care au probleme cu vederea și așa mai departe. Apoi, în legătură cu, im, cu procedura legată de ridicarea imunității, ieri am avut o problemă pe care nu am rezolvat-o în mod uh, adecvat. Până la urmă am cerut uh, departamentului tematic să organizeze un uh, workshop pentru folosirea uh, softurilor uh, gratuite de instituțiile publice. Am decis de asemenea să avem un raport din propria inițiativă vis-a-vis -vis de aspectele juridice ale cloud computing. Apoi, dorim să întrebăm dacă putem a elabora un raport din proprie inițiativă în legătură cu uh, dreptul penal internațional. De acest lucru urmează să se ocupe domnul Berlinghe. Altă temă, pregătirea uh, profesională a judecătorilor. Și aici trebuie să luăm o decizie. Domnul Campinos, președintele biroului din Alicante, va primi o scrisoare din partea noastră pentru a pentru a putea organiza întâlnirea și vizita de acolo pe anul viitor. Vom încerca să primim uh, aplicarea regulii 50 uh, vis-a-vis -vis de uh, politi- fundațiile politice europene și statutul partidelor politice, pentru că noi suntem competenți pe fond aici și, în plus, pentru combaterea fraudelor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene și pentru armonizarea dreptului penal, pentru că noi considerăm că noi suntem responsabili când vine vorba de statutul funcționarilor, de exemplu. Delegația la, în China, datorită faptului că în China se organizează Congresul Partidului uh, Comunist, în paralel cu vizita noastră și datorită faptului că nu vom găsi parteneri de discuție, am hotărât să amânăm această delegație pe anul viitor, în săptămâna după Paști. Am hotărât să avem o delegație la Dublin uh, în cadrul președinției irlandeze între 14 și 15 februarie 2013 Direcția Generală care se ocupă cu analizele de impact a fost rugată să facă un studiu uh, vis-a-vis -vis de um, dreptul civil internațional, să vedem unde mai există lacune în uh, legislația europeană până acum. Vedeți că am luat foarte multe decizii ieri, am fost foarte harnici și am încheiat cu punctul 17, ajungem la punctul 18, raportul doamnei Tain. Cred că putem discuta acest punct împreună și cu punctul următor, punctul 19, și o rog pe doamna raportare să ne spună pe, pe scurt care este situația în acest moment. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Tocmai am venit din uh, Cipru, de aceea n-am putut să particip ieri la uh, întâlnirea Comisiei Uh, regii. Acolo am avut o conferință despre dreptul uh, patrimonial uh, și am discutat despre tema răpirii copiilor. Știți că am avut o conferință aici la Bruxelles, la care au participat mai multe sute de persoane, o conferință la care a putut participa și societatea civilă. Conferința din Cipru a fost una mai redusă, cu o participare mai redusă. Fiecare stat membru participant a putut să-și, să-și transmită reprezentanți. A fost vorba de judecători, dar și funcționari din, din Ministerele Justiției și alți reprezentanți uh, din partea uh, notarilor. Doresc să mă refer la amendamente și la amendamentele înaintate și la rezultatele acestei conferințe. Haideți să începem cu uh, cazul uh, normal reglementat de dreptul patrimonial, pentru că în cadrul acestei conferințe au existat discuții controversate în legătură cu reședința comună. S-a dat exemplu dacă cine, o persoană are o cetățenie Uh, cealaltă persoană are o altă cetățenie și trăiesc ambele într-un al treilea stat uh, membru, după 20 de ani se mută în al patrulea stat membru și apoi se despart. Deci ce se întâmplă în acest caz? Aș dori să spun care va fi cazul principal în care va, se va aplica această reglementare. Acesta va fi următorul. Doi parteneri indiferent dacă au același sex sau nu, dar care au aceeași cetățenie și trăiesc în, uh, se căsătoresc în statul respectiv și au reșed, prima reședință comună în statul respectiv. Deci nu există în acest caz niciun fel de dimensiune transfrontalieră sau internațională dar în cadrul, uh, în decursul căsătoriei sau al parten- parteneriatului înregistrat, cumpără o reședință de vacanță și se manifestă pentru prima dată un aspect transfrontalier, atunci am avea avantajul ca uh, imobilul de vacanță respectiv să uh, să intre în competența sistemului din uh, statul unde se afla, se afla prima reședință sunt Există asemenea cazuri, de exemplu, doi asistenți care trăiesc la Bruxelles cu cetățenii diferite, au prim, prima reședință comună aici în Bruxelles pentru că lucrează aici, dar la un moment dat în uh, viitor se reîntorc în uh, statul de origine și trăiesc acolo în continuare înainte de a se despărți. Ce se întâmplă în acest caz? Acest caz, de fapt, va fi o excepție și vor trebui să opteze asupra unui uh, sistem juridic dacă, nu consideră, dacă consideră că nu sistemul belgian ar trebui să fie cel care, care urmează să se aplice. Această, această situație este, de fapt, o excepție și juriștii știu foarte bine că trebuie să ne bazăm în asemenea, în asemenea cazuri pe uh, claritate. Au fost înaintate anumite amendamente pentru a uh, vedea ce drept se aplică în legătură cu uh, reședința de familie comună și această temă a fost o temă importantă în cadrul conferinței. A fost uh, participanții francezi au fost interesați foarte mult de această temă și în propunerea noastră, în propunerea făcută de mine, am spus că trebuie să facem o excepție. Am spus că atunci uh, sistemul juridic al unui alt stat ar trebui, ar trebui să se aplice în acest caz, dar ar trebui să fie limitat doar dacă uh, locuința familiei se află într-adevăr în statul respectiv. Deci dacă doi germani, doi cetățeni germani trăiesc în Franța sau uh, un cetățean uh, german trăiește împreună cu un cetățean uh, francez, se poate aplica dreptul german dacă reședința, dacă locuința respectivă este în Paris. Pentru că astfel se ajunge la o separare minimă a dreptului uh, patrimonial. Ce nu putem însă accepta este dacă un cetățean francez trăiește în uh, Germania și se discută despre o locuință din Germania, dacă acceptăm această uh, excepție, lucru care nu este neapărat necesar conform uh, legislației germane. Dacă doi francezi trăiesc într-o locuință din Germania, atunci se poate aplica dreptul francez, dar dacă se aplică dreptul german din punct de vedere patrimonial și locuința respectivă se regăsește în Germania, atunci nu putem accepta o excepție conform căruia să fie aplicat sistemul francez. Deci, dacă acceptăm o derogare, atunci trebuie să fie pus în aplicare dreptul statului unde se află uh, locuința respectivă. Nu toate locuințele sunt în uh, proprietate personală. În Germania foarte multă lume închiriază și dreptul referitor la uh, închirieri este cunoscut întotdeauna cel mai bine de judecătorul care se află la fața locului. Este un drept foarte complicat, tocmai de aceea cred că am put- eu aș putea accepta amendamentele propuse în acest sens. Apoi, excepția referitoare la această regulă specifică germană legată de echilibru legată de dreptul la întreținere, după despărțire, după divorț. Există aici opinii foarte diferite și doresc să spun foarte clar că nu ne dorim acceptarea uh, pensiilor private, nu ne dorim acceptarea uh, asigurărilor de viață care pot fi folosite pentru asigurarea uh, unei bunăstări în, la pensie. Pensiile în Germania nu se încadrează în dreptul civil, ci în dreptul public. Cred că Trebuie să găsim o definire a acestei situații speciale din Germania pentru ca celelalte state membre să înțeleagă despre ce excepții uh, discutăm și pentru ca lucrurile să nu fie îngreș, uh, înțelese în mod greșit. În legătură cu amendamentele propuse de colegul nostru Speroni, Acestea au mers puțin uh, mai departe din punctul de vedere al ordinii publice decât se regăseau în uh, propunerea de regulament. Eu sunt dispusă să găsim o nouă formulare, doresc însă să spun în același timp foarte clar ce se trebuie înțeles prin această ordine publică. Am spus foarte clar că statele în care această instituție a parteneriatului, parteneriatului înregistrat există sau există căsătorii între parteneri de același sex, nu trebuie să recunoască situația din alte state membre care nu au asemenea posibilități și un caz uh, concret Uh, doi parteneri, doi parteneri din Germania de același sex care se află într-un parteneriat înregistrat sau uh, doi cetățeni din Spania uh, căsătoriți în mod normal se mută în Italia și se despart apoi după câțiva ani în Italia, acest lucru nu este posibil. Deci, acestor cetățeni trebuie să li se spună foarte clar, vă aflați într-un stat în care aceste forme de parteneriat nu sunt recunoscute, dacă doriți să vă despărțiți, atunci trebuie să vă reîntoarceți, să mergeți într-un stat în care acest lucru este posibil. Cred că este un lucru acceptabil pentru că am avut această abordare și vis-a-vis -vis de Malta. În Malta, de exemplu, nu era posibil să divorțezi și, și atunci se spunea trebuie să mergeți într-un stat unde divorțul este posibil, divorțul apoi va fi recunoscut. Despre acest lucru discutăm. Dacă o asemenea pereche trăiește în Italia, atunci, uh, dacă este cazul, trebuie să se reîntoarcă în Germania sau în Spania pentru a se despărți. Dar în momentul în care se reîntorc în Italia, atunci este clar că și Italia trebuie să recunoască că nu mai există o relație între aceste două persoane. Invers, deci Italia trebuie să recunoască că aceste persoane sunt legate conform unui drept uh, dintr-un alt stat membru. Ce, ce înseamnă acest lucru în mod practic? Dacă se întâmplă un accident rutier și unul din, din, uh, unul din parteneri trebuie să meargă la spital, atunci medicul când vine partenerul uh, la spital, nu poate să-i spună că nu îți recunosc uh, statutul, ci trebuie să-i dea informații referitoare la situația uh, sănătății partenerului. Deci nu, put, nu putem spune că nu vă putem da informații pentru că acest parteneriat nu este recunoscut în uh, Italia pentru că deseori trebuie luate decizii spontane care țin de viață și moarte în cadrul unui tratament medical. Și deci despre acest lucru discutăm. Apoi discutăm de uh, cazurile care au fost deosebit de tragice când sunt implicați și copii. Când este vorba de parteneri cu același uh, sex, uh, uneori copiii sunt uh, înrudiți cu unul din acești parteneri, alteori este cazul uh, în care copiii sunt adoptați și nu putem accepta ca acești parteneri să meargă în Italia, doresc să-și uh, trimită copilul la școală, dar din punct de vedere juridic, copilul respectiv nu are de fapt uh, părinți și el este înregistrat de autorități ca fiind uh, orfan și până la urmă un tribunal sau o altă instanță trebuie să hotărească care este statutul copilului respectiv. Deci trebuie să fie posibil ca un copil într-un stat membru în care parteneriatele înregistrate sau căsătoriile între persoane de același sex nu sunt recunoscute, este posibil ca un copil să meargă la școală, să nu trebuiască să se aștepte luni de zile până când se ajunge la o instanță, la o decizie luată în instanță. Cred că nimeni nu-și dorește o altă situație trebuie să fie posibil să găsim soluții practice și la asemenea cazuri, pentru că până la urmă nimeni nu este fericit. Un copil trebuie să meargă la școală și nu putem aștepta luni de zile până când se clarifică situația juridică. Aceste situații uh, trebuie rezolvate cât mai practic și tot, uh, tocmai acest lucru am încercat să facem eu nu sunt, uh, nu am atitudine deloc misionară, accept poziția uh, Bisericii Catolice, accept poziția uh, celor care au o atitudine mai liberală, discutăm până la urmă de soluții practice. Nimeni nu este obligat să facă nimic, dar până la urmă este vorba de condiții care, de drepturi care trebuie să fie recunoscute. Și apoi trebuie să spunem foarte clar că Desigur, se ajunge la o situație de, la acea situație de downgrade. Dacă, conform dreptului spaniol, sunt căsătorit cu o persoană de același uh, sex. În alte state există partener, uh, parteneriate înregistrate. Atunci trebuie să accept că, de fapt, statutul a fost uh, redus puțin, deci nu mai este vorba de o căsătorie, ci de un parteneriat înregistrat. Această situație va fi păstrată și pe viitor, dacă cineva se mută dintr-un stat în alt stat membru. Până la urmă, repet, discutăm despre soluționarea cazurilor practice. Apoi, o altă problemă discutată intens la conferință a fost dreptul terților. Se pare că a fost o problemă legată de traducerea în limba engleză care a dus la anumite neînțelegeri, însă va trebui să văd exact care este situația. O propunere mi s-a părut foarte interesantă, mai ales în contextul uh, lingvistic. Uh, este vorba de concept, să există o deosebire între uh, perechile internaționale, international couples și partenerii mobili deci, perechile internaționale sunt uh, cele care au două cetățenii diferite. Deci, celelalte perechi sunt cele care au aceeași cetățenie, dar care, dintr-un motiv anume, au cumpărat un, o locuință în alt stat sau din alte motive li s-a născut copilul în străinătate ex- există și o dimensiune internațională în uh, relația lor și trebuie să facem această deosebire între între cele două perechi. Trebuie să există și o clauză de evaluare pentru a vedea uh, ce se întâmplă în practică după câțiva ani, pentru că înțelegem foarte clar că um, vor fi luate niște decizii judecătorești care eventual vor influența situația. Vă mulțumesc! Uh, este o problemă foarte dificilă, care este însă foarte importantă pentru colegii, pentru cetățenii noștri. Domnul Speroni are acum cuvântul. Grazie, președinte. Ringrazio anch'io la relatrice. Mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să-i mulțumesc, uh, doamne raportor. Prezentarea ei a fost foarte bună și uneori chiar pare să meargă dincolo de așteptări copiii care ar putea fi excluși uh, n-au nicio legătură practic cu uh, regimul matrimonial. Dar dacă știm dreptul Uniunii și vorbim despre un copil care a fost uh, recunoscut în mod juridic, acesta este în continuare copilul cuplului, indiferent dacă statutul lor juridic este sau nu recunoscut n-ar trebui să aibă niciun efect asupra copilului, pentru că aici nu vorbim despre oameni care se duc la spital, vorbim despre drept patrimonial. Raportoarea a mers uh, adesea un pic uh, mai departe de conținutul textului. Există câteva uh, lucruri care nu au fost clarificate așa cum mă așteptam. Uh, unul vorbește despre naționalitățile diferite ale partenerilor, dar s-ar putea să apară cazuri în care un cetățean să aibă mai multe naționalități. Pentru că uneori oamenii pot fi belgieni și suedezi în același timp și se pot căsători cu o persoană care este austriacă și finlandeză în același timp. Poate acest exemplu este imposibil, dar există cetățeni italieni care au și cetățenie argentiniană. Și n-am văzut uh, cum s-a rezolvat această problemă. Plus, a mai existat un uh, aspect care nu cred că a fost rezolvat pentru parteneriatele înregistrate și nu pentru căsătorii. Cum rămâne cu parteneriatele între mai multe două persoane? Brazilia a permis recent uh, o uniune între trei persoane și n-ar trebui să uităm statele arabe, acolo unde căsătoria poate implica mai mult de două persoane. Un bărbat cu mai multe femei. Cred că invers nu se poate. Dar în ceea ce privește parteneriatele înregistrate, trei eh, bărbați și o femeie sau trei bărbați împreună ar trebui să fie posibil și acest aspect, aceste situații nu au fost reglementate și nu au fost acoperite. Și cred că ar trebui să analizăm aceste eh, aspecte, pentru că altfel nu o să ne facem treaba cum trebuie. Im Staate Utah das Mormonenrecht da, cred că uh, chiar și în statul Utah legea între timp a fost uh, schimbată. Domnul Fos, mulțumesc, mulțumim și raportoarei pentru detaliile oferite. Doamna Tain a făcut o treabă foarte bună, îi mulțumesc pentru asta. Aș dori să mă refer la două, trei lucruri. În primul rând, în ceea ce privește excepțiile, aș spune că în măsura posibilului, trebuie să ne asigurăm că există claritate și să nu oferim prea multe posibilități de interpretare prin excepții, ci pur și simplu să ne decidem cum vrem să procedăm pentru ca situația să fie clară și să nu existe întotdeauna posibilități de a ocoli uh, prevederile. Un al doilea subiect, și domnul Speroni s-a referit la asta, este următorul. Cred că, în general, în statele membre există trei forme de coabitare, să spunem, în primul rând căsătoria, apoi, în locul căsătoriei, un parteneriat înregistrat cu uh, persoane de sex diferit sau un parteneriat înregistrat cu persoane uh, de același sex. Parteneriatele înregistrate între persoane de, acela, de sexe diferite există într-un stat membru. Trebuie luat în considerare acest lucru, dar aș vrea să ne limităm la aceste uh, tipuri de um, parteneriate care există deja și nu să oferim uh, uh posibilități pentru, uh, referitoare la patrimoniu conform legislației chineze uh, în ceea ce privește dreptul matrimonial. Deci cred că trebuie să ne restrângem la Uniunea Europeană și la uh, tipurile care există în Uniunea Europeană. De aceea sunt împotriva amendamentului 16 parteneriatul înregistrat între persoane de sexe diferite este o formă care mi se pare acceptabilă pentru toate statele membre, cu, to- cu toate că nu există peste tot, dar de asemenea uh, parteneriatele înregistrate între persoane de același sex nu există peste tot. Deci nu vrem să creăm uh, noi tipuri de parteneriat în statele membre prin acest instrument, ci vrem ca fiecare stat membru să aleagă ce tip de parteneriat uh, dorește să accepte. Mulțumesc, domnul Masip. y a la vista sta. Mulțumesc, domnule președinte. Salut conținutul raportului Alexandrei și aplaud eforturile pe care le-a făcut atât în prezentare cât și în raportul propriu-zis și în tot ce a făcut pe marginea acestei legislații care reprezintă aspecte pe care cetățenii poate nu le înțeleg, dar încercăm să uh, armonizăm criteriile din Europa pentru a depăși obstacolele și dificultățile pe care le-am văzut din cauza sistemelor juridice diferite din diversele state membre. Alexandra a văzut asta nu doar în Cipru, ci și în alte țări și apără acest criteriu și cred că ar trebui să oglindim entuziasmul și să o susținem în ceea ce privește amendamentul în sine. Sau amendamentele, de fapt. Au existat două domenii principale în care ar trebui să facem eforturi suplimentare noi la Comisia noastră și Parlamentul European în general. Pe de o parte, vrem să evităm să ne concentrăm prea mult pe jurisprudența trecută. Cred că ar trebui să ne concentrăm, așa cum s-a concentrat și ea, pe legislația actuală, pentru că dacă ne uităm la legislația anterioară și la interpretarea acesteia și uh, la jurisprudența anterioară, o să ajungem la aceleași probleme cu care ne confruntăm și acum, și anume instanțele naționale pot să interpreteze lucrurile după cum vor și firește în mod diferit de la o țară la alta. Nu văd nicio problemă legată de uh, ceea ce a spus domnul Speroni. Apropo de uh, parteneriatele între mai mulți parteneri în Salt Lake City, spre exemplu, președintele american a vorbit deja despre posibilitatea de a exista trei persoane într-o căsnicie. Dar atunci când vorbim despre drepturile omului, atunci când vorbim despre articolele 17, 18, 19 din Declarația privind drepturile fundamentale. Unele țări arabe au dat exemple de situații care se întâmplau acum sute de ani, dar cred că în Europa ar trebui să ne limităm la declarația drepturilor omului și nu să o extindem așa cum s-a întâmplat, așa cum a spus și Alexandra. pentru că nu trebuie să confundăm căsătoria cu egalitatea de gen. Trebuie să respectăm ceea ce apare în Declarația privind drepturile omului din 1949 și nu să introducem uh, cifre și situații noi care ar fragmenta și mai mult situația și care ne-ar îngreuna și mai mult munca. Revenind la prima idee pe care a ridicat-o ea, ceea ce trebuie să evităm este legalizarea acestor uh, situații excepționale, pentru că experții juridici se implică adesea în diverse situații. Și ar uh, trebui să clarifice uh, problemele legate de statutul juridic al unui copil, dar ar trebui să existe și competențe naționale și cred că, așa cum a spus și Alexandra, cred că e mai bine să rezolvăm lucrurile în legislație, pentru că nu vrem intervenție juridică uh, pe bază permanentă, așa cum s-a întâmplat în trecut cu interpretări diferite, pentru că asta ar putea fi chiar dăunător. Încă o dată aplaud eforturile raportoarei și îmi doresc ca același entuziasm să se fi manifestat și în restul Uniunii Europene. Uneori, aceste reuniuni par să fie lipsite de conținut, dar cu entuziasm ca al ei, cred că am putea avea o legislație mai clară, mai exactă și am putea aduce lumina asupra problemelor cu care ne confruntăm. Mulțumesc, doamna Lichtenberger. Mulțumesc și mulțumesc raportoarei pentru că se preocupă într-un mod atât de responsabil de acest subiect atât de complex și doresc să o sprijin, uh, mai ales când este vorba de uh, aspectele ce țin de copii în acest domeniu, uh, pentru că este ceva complicat și de asemenea are și implicații în ceea ce privește patrimoniul. Aș dori uh, să mă refer și la acest aspect al multicitadinanța care a fost menționat. Deci parteneri care au două naționalități, două cetățenii, care se căsătoresc cu o persoană cu o sau două cetățenii, Asta uh, are de-a face și cu faptul că dubla cetățenie este uh, Uh, reglementate diferit în diferitele state membre, lucru pe care trebuie să-l luăm în considerare, chiar dacă nu trebuie noi să legiferăm cu privire la asta. S-a dat exemplul cu, uh, să vă dau exemplul cu Austria. Uh, Austria nu permite obținerea cetățeniei austriece fără renunțarea la um, cealaltă cetățenie. Însă, uh, în cazul Italiei este diferit. Bineînțeles, nu este problema mea, dar trebuie să, să avem în vedere aceste aspecte. În ceea ce privește formulările, se vorbește despre căsătorii internaționale când sunt căsătorii în interiorul Uniunii Europene. Nu știu dacă ne-ar trebui să facem o diferență între căsătorii în interiorul Uniunii Europene, să spunem, în care uh, avem o posibilitate mai mare de reglementare și uh, căsătorii cu parteneri din afara Europei, unde apar probleme complet diferite. De exemplu, probleme uh, cu, de exemplu, căsătoriile cu mai mult de două persoane sau pot exista contracte sau tipuri de căsătorie diferite. Uh, un ultim punct, mi se pare foarte important problema uh, uh, mi se pare foarte important ca problema patrimoniului și a acordurilor cu privire la patrimoniu să fie subliniată. Pentru că în unele state membre acest lucru nu există, pe de altă parte, în alte state membre este de la uh, sine înțeles în alte state. de, mă refer și la contractele prenupțiale, care în unele state sunt tabu, în alte state sunt ceva absolut firesc. Eu aș vrea ca aici să uh, facem referire la acest instrument juridic și iată, revin la subiectul preferat al colegului Berlinguer, Uh, juriștii noștri din întreaga Europa ar avea nevoie de o mai bună formare pentru a cunoaște ce fel de uh, tipuri uh, de acorduri există în întreaga Europa. Nu știu dacă în dreptul european trebuie să luăm în considerare căsătoriile multiple sau cu mai multe persoane și trebuie să-i spun domnului Speroni că există culturi în care o femeie poate avea mai mulți uh, bărbați. Un model care e pe cale de dispariție, mă întreb de ce. Însă, când discutăm despre altfel de lucruri, trebuie să ne închipuim că pot exista și astfel de situații. Da, am ajuns undeva la ordinea publică, spune președintele. Axel Foss. Da, mulțumesc. Doream să intervin pentru, a răs- pentru că Cred că am, l-am înțeles pe colegul Hidalgo că ar fi spus că ar fi, uh, s-ar fi referit, să spunem, la un partener, parteneriat înregistrat cu șase persoane, uh, cu șase uh, naționalități diferite și cu șase copii, dacă vreți. Uh, sistemul nostru juridic nu este făcut să suporte așa ceva, să, să prevadă așa ceva. Ar fi o, o, o încălcare, o, o, un abuz al sistemului nostru. Nu am putea, sistemul nostru nu ar putea suporta așa ceva. Danke, Frau Kollegin Tain. Also, doamna Tain, domnul Masip întâi și apoi doamna raportor. Estoy completamente de acuerdo, es que no, ha habido un malentendido, estoy completamente... Sunt perfect de acord. Poate n-am înțeles uh, bine de la bun început, dar sunt perfect de acord cu el. Vreau să spun doar că nu mai am alte observații. Colegă Speroni, Domnule Speroni, bineînțeles este vorba de drept patrimonial, însă eu mă referam la implicațiile practice uh, care au loc în momentul în care un stat uh, nu recunoaște um, formele legale ale uh, persoanelor, uh, ale cuplurilor de același sex. Până, până acum totul este încă destul de deschis, trebuie să definim mai mult. Subiectele sunt deschise și la Consiliu. Au existat diferite propuneri referitor la uh, Uh, consecințele personale ale căsătoriei și asta și de la uh, conferință am reținut și că acest lucru este văzut foarte diferit de către statele membre, consecințele personale ale căsătoriei. Um, poate ar trebui să definim asta mai bine și acestea uh, sunt implicate în dreptul um, patrimonial. în ceea ce privește cetățenia dublă, mie nu mi se pare o problemă. Cine are norocul să aibă mai multe cetățenii poate recurge la uh, toate instanțele. Uh, Curtea Europeană de Justiție a decis că nu există o cetățenie fact, de facto, de exemplu una uh, care ar fi țara în care trăiești sau unde ai o, o relație mai puternică Uh, cetățenia este cetățenie, există persoane care au trei cetățenii. Am cunoscut pe cineva care avea șase cetățenii. Uh, deci cine are mai multe cetățenii are dreptul uh, să recurgă la toate acestea și dreptul mare la instanțele din toate aceste state. Nu cred că putem să împărțim, să spunem că în unele uh, locuri o cetățenie este mai importantă și alteori nu. Cred că trebuie situațiile să fie uh, soluționate după reglementările existente. Eu vin dintr-un stat membru mai mare, în care există uh, multe astfel de uh, legături între persoane de uh, același uh, uh sex sau uh, persoane, uh, căsătorii cu mai multe persoane, uh, un uh, uh, pakistanez care vine în Germania și are trei soții, poate să divorțeze de una dintre ele în fața instanței germane dar, ca să fie clar, când ai mai mulți parteneri, mai multe căsătorii, nu poți să spui pur și simplu că prima este căsătoria valabilă și celelalte trei, de exemplu, nu sunt valabile. Trebuie să se facă atunci apel la dreptul statului sau culturii respective și să se rezolve situația așa. Iar dreptul respectiv este aplicabil. Se poate ca atunci când aplicăm acest regulament să ajungem să aplicăm uh, dreptul unui stat anume. Uh, este um, nu putem, nu putem să ne uh, rezumăm numai la situațiile europene în dreptul patrimonial. Este vorba de drept de coliziune uh, și poate avea consecințe. În ceea ce privește parteneriatele înregistrate, nu există numai cele între persoane de același sex, ci și um, uh, cele între persoane de sexe diferite, dar și persoane um, parteneriate înregistrate de facto uh, în statele din fosta um, Iugoslavia, în Slovenia, în curând Croația, dar se pare că există și în Catalunia, sunt parteneriate care nu sunt înregistrate, dar sunt recunoscute de către stat. Slovenia ar dori ca și acestea să fie introduse în acest, um, în acest regulament. Noi însă, în mod conștient am, și intenționat, am încercat să ne referim numai la um, parteneriatele înregistrate. Vom vedea cum uh, vor reuși slovenii și catalonii să rezolve asta, poate prin legislație națională. Ceea ce privește excepțiile, sunt de acord. Um, oricum, munca la Consiliu uh, continuă. În ceea ce privește um, acordurile prenupțiale, am discutat foarte mult despre asta la conferință pentru că majoritatea au fost de acord că acestea nu sunt foarte folosite în multe state. În Germania, de exemplu, dacă două persoane din țări diferite doresc să se căsătorească, li se face uh, o remarcă că poate ar trebui să facă un astfel de acord. Uh, și în contractul de căsătorie uh, poate să se stabilească dreptul aplicabil, s-a întâmplat deja ca un contract de căsătorie, uh, un astfel de contract să nu fie uh, valabil pentru că, de exemplu, acest contract a fost uh, încheiat când femeia era deja gravidă în 9 luni. În Germania, de exemplu, această situație nu mai este acceptabilă. Parten, uh, de asemenea, partenerii care trăiesc într-un uh, într-un mediu internațional, uh, deci, uh, să spunem, uh, două persoane care lucrează la Parlament vin din uh, vin din țări diferite și merg în fața unui notar belgian el uh, va face un astfel de contract uh, prenupțial după modelul belgian. Nu va vrea să facă asta după modelul uh, unuia dintre statele membre din care vin partenerii respectiv. Dacă îi se cere, o va face, dar de cele mai multe ori va prefera să prevadă <clears throat> dreptul din statul membru respectiv, din Belgia în acest caz, exemplu. Însă ar trebui uh, să insistăm ca în situațiile în care există astfel de, uh, de referire, de dimensiune, uh, să fie luat în considerare dreptul statelor membre. Mulțumim, doamna Tain. Am putea în sine să mergem la vot acum, însă dom, punct, raportul domnului Berlinguer ar trebui să fie discutat destul de repede, deci să-l discutăm. Domnul Berlinguer, vă rog. Eu accolgo l'indicazione del Presidente. Mulțumesc foarte mult. O să preiau recomandările președintelui și o să fiu cât mai subțint cu putință. Per la eh, Costituzione dello Statuto. Asta este o inițiativă pentru crearea unui statut pentru o societate europeană reciprocă, mutuală, mă scuzați. A fost un subiect destul de controversat și o să vă reamintesc o parte din uh, context. Am propus aici un prim proiect de rezoluție. Parlamentul European a analizat deja o inițiativă a Comisiei de a crea un statut al acestei societăți mutuale. Este o propunere a Comisiei care a trecut prin Parlament și a rămas aici destul de mult. Am avut un aviz în favoarea acestei societăți mutuale europene de mai multe ori, dar Consiliul s-a opus uh, de la fel de multe ori, astfel încât Comisia și-a retras textul astfel încât în acest moment nu mai avem uh, textul Comisiei. Această moțiune încearcă să retrezească la viață statutul societății mutuale și o să vă reamintesc că Parlamentul a vorbit împotriva retragerii documentului Comisiei de mai multe ori și a solicitat un fel de soluție la această situație. De ce solicităm reanalizarea lucrurilor? Pentru că situația s-a schimbat. Unul din motivele pentru care există dificultăți în înregistrarea de progrese este că în anumite uh, țări din Europa de Est, societățile mutuale nu existau. Acum situația s-a schimbat pentru că au existat uh, modificări ale aduse de piața unică. În momentul respectiv, acele țări nu vroiau uh, statutul pentru că nu vroiau uh, să se înființeze niște structuri la care să participe. Între timp, uh, totuși, situația politică din aceste țări s-a schimbat și cadrul politic s-a schimbat. Pot să vă dau un exemplu din Italia sau din Franța, dar peste tot cred că s-a întâmplat cam la fel. În țara mea, statul a intervenit în anumite domenii legate de asistență socială sau de sănătate. Lucru care a dat peste cap uh, funcțiile anterioare ale societăților mutuale. Acum, prin inițiative ale uh, cetățenilor, s-au creat cooperative între oameni care au creat, practic, uh, propriile lor societăți mutuale. Și acum, uh, practic, uh, elementele sunt mult mai multe decât în propunerea inițială a Comisiei, ceea ce a dus la schimbări majore uh, în zona socială, mai ales în aceste momente de criză. Solidaritatea între cetățeni începe acum să creeze un nou mecanism. Această solidaritate este o nouă formă pe piața socială care ar putea să sprijine tipurile mai tradiționale de societăți mutuale. Deci n-ar fi în opoziție cu ele, ci ar fi pe lângă ele. Am văzut uh, modificări și în dreptul societăților, acolo unde uh, Uh, problema cooperativelor sau uh, societăților mutuale a fost uh, rezolvată. Deci, cum spuneam, situația s-a schimbat în multe privințe și noul tratat are puncte care ar putea justifica această inițiativă. S-a realizat un studiu de către Comisia Amplă care a propus soluții la aceste probleme în 2001 și trebuie să nu uităm acest lucru și să nu uităm și că au existat multe rezoluții din, ale Parlamentului pe această temă. Comisia a făcut la rândul și ea un studiu pe aceste teme și tocmai de aceea credem că a venit momentul să reanalizăm acest subiect și cred că a venit timpul ca Comisia să reanalizeze acest subiect. Și care este problema? Problema este că există multe tradiții diferite și experiențe diferite între statele membre și acestea sunt foarte divergente, ceea ce înseamnă că nu putem crea un statut european. Sugestia politică pe care aș face eu, deci, este că, având în vedere că, pe de o parte, trebuie să respectăm aceste necesități de solidaritate exprimate de cetățeni, și ar fi un punct puternic atât pentru Europa cât și pentru economia sa. Nu e vorba aici doar de solidaritate, ci și de crearea de condiții pentru dezvoltare. Deci, având în vedere această situație, va trebui să găsim o soluție cu aceste societăți mutuale sau cu această societate mutuală europeană care să aibă cât mai mulți numitori comuni care să fie o acțiune comună și să-și păstreze acest statut de societate mutuală și să nu ducă la transferul către sectorul privat. Toată lumea știe că uh, societățile trebuie să uh, progreseze și uh, lumea trebuie să progreseze și nu vrem să ne atingem de Uh, statutul juridic al anumitor țări. Deci socialismul nu o să uh, preia conducerea, dar trebuie să ne gândim și la celelalte aspecte care apar în uh, Europa și tocmai astea sunt ideile pe care am încercat să le transmitem. Nu o să intru în mai multe detalii pentru că nu avem foarte mult timp, dar astea sunt ideile din spatele rezoluției mele vrem să găsim cât mai multe elemente comune care să nu pericliteze situațiile individuale din statele membre. Foarte pe scurt, câteva criterii. Uh, nu vor exista acționari în această societate mutuală, deci nu vor exista persoane care să lucreze pentru profit, ci doar pentru a sprijini alți oameni. Ar trebui să aibă o structură democratică cu o guvernanță democratică. ceea ce ar consolida asistența care ar putea fi acordată lângă asistența acordată de stat. Ar trebui de asemenea să existe măsuri de siguranță în, în, în, uh, în pentru alte tipuri de uh, demutualizare, pentru că există articolul 352 din uh, tratat și articolul 114 din tratat și dacă nu îndeplinim obiectivul principal al unei societăți mutuale europene bine uh, fondate și dacă nu venim cu un statut pe care mă angajez să-l să creez împreună cu Parlamentul. Dar dacă nu facem asta, trebuie să ne reamintim și articolul 114 și să găsim alte modalități de cooperare transfrontalieră sau europeană. Ceea ce este important este că Europa nu ar trebui să renunțe la această idee. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Regnara Cuvântul. Foarte pe scurt, știu că toată lumea așteaptă să trecem la vot. Eu doresc să subliniez uh, cele prezentate de domnul Berlinghe. Este. Uh, cred că ar trebui să mergem înainte, să ne gândim și la aceste aspecte mutuale, să ținem seama de toate aceste principii democratice în cadrul acestor societăți, după cum a spus și domnul Berlinghe. Vă mulțumesc. 20 noiembrie 2012 este data până la care trebuie depuse amendamentele. Mulțumim raportorului și ajungem la punctul 21 de pe ordinea de zi. Primul vot. Votăm raportul colegului Sviefca, căruia îi dau acum cuvântul. Te rog, Tadeus. Vă mulțumesc. Domnule președinte, stimați colegi, astăzi ajungem la sfârșitul unei munci care a durat aproape 2 ani de zile, discutăm, discutând un regulament foarte interesant, uh, Bru- Bruxelles 1. Cred că am reușit uh, să avem un uh, rezultat uh, neobișnuit. Um, deci am reușit să găsim echilibrul uh, potrivit uh, am uh, reușit să ajungem la un rezultat bun atât pentru Parlament cât și pentru Comisie. Doresc să vă mulțumesc pentru colaborarea foarte bună pe care am avut-o. Colaborarea aceasta nu a fost întotdeauna cea mai ușoară, a trebuit să ne gândim îndelung uh, la anumite puncte, dar până la urmă am reușit să ajungem la un compromis între poziția Parlamentului și Consiliului. Astăzi Textul pe care îl votăm este un text unitar și cred că are forma cea mai bună la care am fi putut să ajungem. Doresc să vă mulțumesc tuturor celor care au uh, lucrat împreună cu mine. Doresc să mulțumesc uh, raportorilor din umbră, doamnei Wistrom, doamna, doamnei Lichtenberger și doamnei uh, Regner. Doresc să mulțumesc și secretariatului Comisiei pentru că munca noastră nu a fost întotdeauna ușoară și am reușit doar pentru că am uh, colaborat atât de bine. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Uh, domnul Hefner și apoi doamna Regner, după care vom trece la vot. Da, este vorba de o rugăminte tehnică Astăzi, din păcate, nu am cu mine cartela de vot. Din păcate, um, nu știu, n-am știut de unde să-mi iau cartela de vot astăzi. Apoi, la punctul 27, doresc să vă rog dacă, dacă se poate să nu-l uh, votăm, pentru că credem că trebuie să-l mai discutăm. Da, vom discuta despre acest lucru când ajungem la punctul 27, să nu președinte cu cartela de vot va trebui să vedem ce facem. Vom ține cumva seama de votul dumneavoastră. Nu, doamna Regner, înainte de a trece la vot. Da, foarte pe scurt. Doresc să-i mulțumesc domnului Sviefka eh, pentru colaborarea extraordinară pe care am avut-o pe marginea acestei teme, care nu a fost una simplă întotdeauna. Am uh, lucrat foarte bine împreună și aș dori să vă atrag atenția cu această ocazie asupra criticării metodei de reformare a Comisiei. Cam atât am dorit să spun înainte de a trece la vot. Foarte bine. Nu, doamna Wikström mai dorește să intervină, vă rog. Da, și eu doresc să spun uh, un lucru. Uh, votul acesta este foarte important, regulamentul Bruxelles 1 este unul important și doresc să mă alătur celor spuse deja. Din acest punct de vedere, doresc să-i mulțumesc în primul rând lui Tadeus din inima pentru modul în care a lucrat, s-a ocupat foarte mult timp de acest uh, dosar și cred că fără priceperea sa, nu am fi avut acest rezultat foarte bun. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru abordarea uh, pe care ați avut-o. Vă mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Ajungem la votarea raportului Sviefka. Uh, Amendamentul de compromis 121 care înlocuiește întregul text. Cine este pentru? Vă rog să ridice mâna. Cine este împotrivă? Abțineri? Este adoptat în unanimitate ajungem la ambele voturi finale. În primul rând votăm întregul uh, raport. Noua practică este să votăm electronic și domnul Hefner ne va spune în ce mod votează. Să deschis votul. ...19 plus 1, 20 de voturi pentru, nicio abținere, nici un vot împotriva Felicitări raportorului. Ajungem acum la rezoluția legislativă. Din nou vot electronic. S-a deschis votul. Același rezultat am hotărât la fel ca în cazul anterior. Ok, trecem acum la raportul Lichtenberger. Doamna Lichtenberger, vă rog. Da, înainte să inițiem votul, doresc să mulțumesc și eu din inimă raportorilor mei din umbra. Am uh, lucrat într-un mod foarte constructiv în discutarea uh, punctelor dificile. Am ajuns la uh, multe compromisuri foarte bune. Doresc să-l amintesc aici pe domnul Sviesca, doamna Taylor. Împreună cu toții am avut o colaborare extraordinară și doresc să vă mulțumesc pentru ajutorul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Nu mai dorește nimeni să intervină. Începem cu votul. Amendamentul 1. Cine este pentru? Doresc să, se ridice mâna. Cine este împotrivă? Se adoptă. Peti 1. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Peti 23. Doar prima propoziție. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. AFCO 11, cine este pentru, împotriva, se adoptă, AFCO, AFCO 13, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă, AFCO 14, cine stă pentru, împotrivă, se respinge, AFCO 15, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă, AFCO 4, cine stă pentru, împotrivă, se respinge, AFCO 5, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă, Amendamentul de compromis 1, cine stă pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentul 3, cine stă pentru, împotriva, se adoptă. Peti 14, cine stă pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentul de compromis 2, cine stă pentru, împotriva, se adoptă. Peti 20, cine stă pentru, împotriva, se adoptă. Peti 24, cine stă pentru, împotriva, se adoptă. pe t 25, cine stă pentru, împotriva, se respinge. AFCO 6, cine stă pentru, împotriva, se adoptă. AFCO 7, cine stă pentru, împotriva, se adoptă. pt 2, cine stă pentru, împotriva, se adoptă. pt 3, 3, cine stă pentru, împotriva, se adoptă. pt 4, cine stă pentru, împotriva, se adoptă. pt 5, cine stă pentru, împotriva, se respinge. pe t 6, cine stă pentru, împotriva, se respinge. pe t 7, cine stă pentru, împotriva, se respinge. pe t 8, cine stă pentru, împotriva, se adoptă. pe t 9, cine stă pentru, împotriva, se adoptă. pe t 10, cine stă pentru, împotriva, se adoptă, peti 11, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă, peti 12, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă, peti 18, cine stă pentru, împotrivă, se respinge, peti 19, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă, afco 9, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă, Amendamentul 5, Sviefca, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. AFCO 1, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. AFCO 3, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 6, Geringer, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Peti 22, cine stă pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 7, Sviefca, cine stă pentru, împotriva, se adoptă. Raportul în totalitatea sa, votăm din nou electronic, ca înainte. Și colegul nostru văd că are o cartelă de vot acum, foarte bine. 21 de voturi, 20 pentru, o abținere, niciun vot împotriva, se adoptă, felicitări doamnei raportor, ajungem la raportul doamnei Galo. Nu știu, doamna raportor nu este alături de noi, dar situația este clară, putem vota. Amendamentul cult A. Cine este pentru? Împotriva. Se adoptă. Cult B. Cine este pentru? Împotriva se adoptă, cult C, cine este pentru, împotriva, se adoptă, cult D, cine este pentru, împotriva, se adoptă, cult E, cine este pentru, împotriva, se respinge, cult F, cine este pentru, împotriva, se adoptă, amendamentul 1, Galo Lene, cine este pentru, împotriva, se adoptă, amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 5 Castex, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 6 Galolene, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Cult 2, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 7, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 8, cine stă pentru, împotrivă, se respinge. Cult 1, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 1, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Urmează amendamentul 13, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. 14, Castex, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Cult 3, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 15, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 2, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 19, cine este pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul de compromis 3, cine este pentru, împotrivă se adoptă. Vot final, din nou electronic, toată lumea are cartelele de vot, s-a deschis votul. Mai lipsește un uh, vot. 20 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă, doamna Lichtenberg, care nu ați apăsat. Nu. Sunt și eu pentru, deci 21 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă. Foarte bine. Acum trecem la raportul Galo numărul 2. Da stimmen wir ab über den Votăm amendamentul 1. Cine este pentru? Împotriva. Se adoptă. 2 pentru, împotriva, 3 pentru, împotriva și acesta se adoptă. 4. Cine este pentru? Împotriva. Se adoptă. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotriva. Se adoptă. 17. Cine este pentru? Împotriva. Se adoptă. Amendamentul 7, cine stă pentru, împotriva, se adoptă. 8, cine stă pentru, împotriva, se adoptă. 18, cine stă pentru, împotriva, se adoptă. 9, cine stă pentru, împotriva, și acesta se adoptă. Amendamentul 10, cine stă pentru, împotriva, se adoptă. 11, cine stă pentru, împotriva, se adoptă. 19, cine stă pentru, împotriva, se adoptă cu majoritate. Amendamentul 12, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. 20, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. 21, cine stă pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul de compromis 2, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 23, cine stă pentru, nu. Trecem la amendamentul de compromis 3. Cine stă pentru? Împotrivă? se adoptă. Ajungem la, domnule președinte, amendamentele 25 și 26 pot fi retrase, deci sunt retrase. Foarte bine, votăm 27, cine este pentru, împotriva se adoptă, 15, cine este pentru, împotriva se adoptă, 28, cine este pentru, împotriva se adoptă avizul în întregimea sa Vot electronic, s-a deschis votul. Douăzeci și două de voturi, 20 pentru, două voturi împotrivă, nicio abținere se adoptă. Trecem acum la raportul colegului Gargani, primul raport al acestuia, punctul 25 de pe ordinea de zi. Domnule Gargani, vă rog. domnule președinte, și eu aș dori să subliniez importanța acestei directive cu privire la achizițiile publice. Este un moment important în munca noastră. Și asta pentru a oferi o mai bună transparență pe piața unică. Are de-a face și cu inovare dar noi am subliniat aspectele ce țin de transparență. Munca pentru această directivă a avut loc în cadrul unui mm, angajament, uh, a, fost făcută cu mare angajament de către această comisie. Amendamentele de compromis au fost discutate îndelung. Uh, am, ne-am bucurat și de cooperarea comisiei. Aș dori să-i mulțumesc domnilor Coferati, Taylor, doamnei Lichtenberger, domnului Karim, domnului Speroni, um, cu care am lucrat foarte bine. Mai există un punct la care um, asupra căruia ar trebui să ne gândim, articolul 71. Aș dori să depun aici un amendament oral la toate celelalte puncte, cred că uh, putem spune liniștiți că am ajuns la un text echilibrat. După cum spun, uh, recomandarea mea este următoarea. Avem un aviz și întotdeauna aici uh, este vorba de faptul că amendamentele să aibă o formă care este în principal asemănătoare cu cea din celelalte uh, comisii. Însă uh, există și un aspect uh, care ține de uh, comisia noastră. Trecem la vot, spune președintele, amendamentul 29 pentru împotrivă se adoptă 30 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 31 pentru, împotrivă, nu a fost clar, vă rog încă o dată, 31 pentru, împotrivă, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, se respinge. 35 pentru, împotrivă, se respinge. 36 pentru, împotrivă, se respinge. 37 și 38 pentru, împotrivă, se resping. 39 pentru, împotrivă, se respinge. 40 pentru, împotrivă, se respinge. 41 pentru, împotrivă, se se respinge 42 pentru, împotrivă, se respinge 43 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul de compromis 4 pentru, pentru, vă rog, împotrivă, prima, voturile pentru au fost o majoritate, dar să testăm totuși, votul s-a deschis. 14 pentru, 6 împotrivă, 2 abțineri, deci se adoptă. 44 pentru, împotrivă. Verificăm electronic, vă rog. pentru, 8 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, se respinge. 48 pentru, împotrivă, se respinge. 49 pentru, împotrivă, să verificăm. 49 s-a deschis votul. 12 pentru, 10 împotrivă. Nicio abținere se adoptă. 50 este retras, 51 este retras, votăm 52 pentru, împotrivă. Cred că a fost din nou majoritatea 12 la 10. Se adoptă 53 pentru. Se adoptă, spune președintele, dar testăm, uh, verificăm electronic 52. 11 pentru 10 împotrivă, o abținere se adoptă. 53 coferati cine este pentru, împotrivă, majoritatea a fost împotrivă. Amendamentul de compromis 5. Pentru, împotrivă, se adoptă. 54 uh, coferati pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 55 pentru, împotrivă, se respinge. 57 pentru, împotrivă, se respinge. 58 pentru. Putem verifica 57, dar mie mi se pare că a fost clar. Zece pentru, 12 împotrivă, colegul Gargani a avut dreptate. Se respinge. Nu, eu aveam dreptate, s-a respins. Se mai întâmplă, spune domnul președinte. Amendamentul 58 pentru, împotrivă, abțineri, se, ă, se respinge. 59 pentru, împotrivă, se respinge. 60 pentru, împotrivă, se respinge. 7 pentru, împotrivă, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, se respinge. 64 pentru, împotrivă, se respinge. 65 pentru, împotrivă, se respinge. 66 pentru, împotrivă, se adoptă 67 pentru, împotrivă, se adoptă 68 pentru, împotrivă, se respinge 69 pentru, împotrivă, se adoptă 70 pentru, împotrivă, se respinge 71 pentru, împotrivă, se respinge 72 pentru, împotrivă, se respinge 73 pentru, împotrivă, se respinge 74 pentru, împotrivă, eu spun că se adoptă, dar să verificăm totuși 74. pentru, 11 împotrivă, de data aceasta nu purtăm nicio discuție, se respinge. 75. De data asta este simplu, nu se adoptă. 75 pentru, împotrivă, se respinge. 76 pentru, împotrivă. Verificăm electronic, vă rog, nu a fost clar. 11 pentru, 10 împotrivă, abținere, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul de compromis 6 pentru, împotrivă, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, se respinge. 80 pentru, împotrivă, se respinge. 9 pentru, împotrivă, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, se adoptă. Urmează acum amendamentul de compromis 7, un vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 95 pentru, împotrivă, se adoptă. 104 pentru, nu, președintele se corectează, amendamentul de compromis 8 pentru, împotrivă, se adoptă. Acum, 104 pentru, împotrivă, se respinge. 105 pentru, împotrivă, se respinge. Avem acum 106 cu un amendament oral. Colegul Gargani ne va prezenta acest amendament oral. Îl cunoaștem acest amendament? Îl avem alături de lista de vot? Da, domnule președinte. Cred că trebuie să discutăm puțin acest amendament. Am un amendament oral pe care îl voi citi astfel încât toată lumea să-l înțeleagă. L-am trimis deja. Este vorba de contractor și subcontractor și despre răspunderea acestora. Nu am reușit să cădem de acord. Statele membre permit posibilitatea subcontractării uh, într-un număr de maxim 3 subcontractări când este vorba de achiziții publice. Acest lucru nu prejudicează posibilitatea de a aplica legislație mai riguroasă în domeniu dacă ea este prezentă la nivel național. Dacă legislația națională prevede numai un număr maxim de două subcontractări, atunci se aplică aceste reguli. Directiva actuală nu va pre uh, aduce prejudicii uh, legislației naționale uh, existente în acest domeniu, legislație care se referă la răspunderea în cazul contractorilor și subcontractorilor. Cred că este un bun amendament de compromis, pentru că unii oameni ca mine cred că există responsabilitate comună între contractor și, între uh, contractor și subcontractor, însă acest lucru nu este întotdeauna foarte clar pentru că acest contract este un contract de drept privat, <coughs> reglementat diferit în diferitele state membre. Dar dacă este un contract de drept privat, avem un acord între două companii, două persoane, și deci statul nu poate să impună nimic în acest domeniu. Deci nu există răspundere comună absolută. De aceea facem referire la legislația națională. Mi se pare ceva foarte important. Dacă spunem că există răspundere comună între contractor și subcontractor, atunci legea nu va fi atât de clară cum ar trebui să fie. Cred că ar trebui să uh, adoptăm acest amendament oral. Mulțumesc. Există obiecții la acest amendament oral? Doamna Taylor? Da, um, grupul ALDE are obiecții față de acest amendament oral. Bun. Atunci nu putem să îl votăm. Doamna Lichtenberger, sunt de acord cu această opoziție. Deci nu putem vota acest amendament oral, votăm amendamentul Coferati în forma sa inițială. Am să vă rog să-mi spuneți cine este pentru. Împotrivă. Se respinge. Trecem la 107 pentru, împotrivă, nu a fost clar. Vă rog încă o, da încă o dată uh, vot electronic 107 pentru că dacă votăm electronic avem cifrele corecte. Deci votăm electronic 107. Lipsește un vot. Închidem votul. 21 pentru, niciunul împotrivă, nicio abținere. Dacă ar fi și semnele cu mâna atât de clare. 108 coferati pentru, împotrivă, se respinge. 109 coferati pentru, domnule Berlinguer. Che Scelu, raporter del gruppo socialista democratico, sta Domnul Coferati, care este raportor din partea grupului nostru, votează în acest moment la Comisia IMCO, deci nu poate fi prezent aici. Eu aș recomanda să votăm pentru acest amendament. Das nehmen wir dann so zur Kenntnis. Am luat nota, nu știu ce părere au colegii, dar este datoria lor să se decidă. Deci trebuie să-l votăm pentru că ar fi devenit caduc dacă ar fi fost adoptat amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă. Majoritatea au fost împotrivă. Deci colegii nu sunt de acord cu domnul Coferati. 110 pentru, împotrivă, se respinge. 12 al raportorului pentru, împotrivă, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, se respinge. 112 din partea mea pentru, împotrivă, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, se adoptă. 114 pentru, împotrivă, se adoptă. 115 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 9 pentru, împotrivă, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, eu cred că se adoptă, dar să verificăm totuși 117. Vot electronic. 12 pentru, 10 împotrivă, se adoptă. 118 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, se adoptă. 121 pentru, împotrivă, verificăm. 121. 12 pentru, 10 împotrivă, se adoptă. 122 pentru, împotrivă, se adoptă. 123 pentru, împotrivă, cred că a fost aceeași majoritate, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, nu e foarte clar. Majoritatea pare să fie împotrivă, dar să verificăm electronic. 11 la 11 se respinge. 124 pentru, împotrivă, nu e clar. 124, vă rog, votăm. Doisprezece la 10 se adoptă. Dacă am înțeles corect. Trebuie să votăm 125 pentru, împotrivă, se respinge. 126 pentru, împotrivă, se adoptă. 127 pentru, este caduc, mi se spune s-a rezolvat. 16 pentru, împotrivă, cred că a fost iarăși 12 la 10, dar să verificăm. 16 vot electronic. se adoptă. 17 pentru, împotrivă, se respinge. 18 pentru, împotrivă, se respinge. 1 pentru, împotrivă, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, se respinge și este caduc în același timp. 20 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. 23, nu, 24 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, se respinge. 28 pentru, împotrivă, se adoptă. Raportul în totalitatea sa, vot electronic. Domnule Berlinguer, doreați să spuneți ceva? Chiedo scuza, chiedo aggiungere che eh, l'orientamento del... Da, Voiam doar să adaug că grupul socialiștilor și democraților, linia lor, depindea foarte mult de acest uh, uh, important amendament legat de subcontractare și faptul că noi nu am aprobat, nu am adoptat acel amendament, înseamnă că poziția noastră nu mai există în uh, text. Și asta înseamnă că grupul socialiștilor și democraților va vota împotriva acestui raport. Am luat notă, votăm acum avizul în totalitatea sa, vot electronic. pentru, 9 împotrivă, nicio abținere, se adoptă. Felicitări colegului Gargani. Acum colegul Fos dorește să discutăm temeiul juridic pentru că dumnealui trebuie să plece. Există obiecții? Înțeleg că da. Continuăm atunci cu lista de vot. Trecem la al doilea raport uh, Gargani. Votăm amendamentul 26 pentru, împotrivă, se adoptă 2 pentru, împotrivă, se adoptă amendamentul 3 pentru, împotrivă, se adoptă 27 pentru, împotrivă, se respinge 28 pentru, împotrivă, se respinge 5 compromisul pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, se adoptă 29 pentru, împotrivă, se respinge 30 pentru, împotrivă, se respinge 31 pentru, împotrivă, se adoptă 34 pentru, împotrivă, se respinge 35 pentru, împotrivă, se respinge 36 pentru, împotrivă, se adoptă 37 pentru, împotrivă, se respinge compromisul 6 pentru, împotrivă, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, se respinge. 39 pentru. Domnul Gargani, vă rog, 39. Uh, ok. Michael, Knopfler. Ok. Chiedo se è possibile una votazione sul Întrebam dacă am putea să avem un vot electronic la 6. Așa vom face, repetăm 6, vot electronic. Mai lipsește un vot. Nu vine. Închidem votul. 10 pentru, 11 împotrivă. Se respinge. Așadar, 39 pentru, împotrivă, se respinge. 40 pentru, împotrivă, se respinge. 41 pentru, împotrivă, se respinge. 7 pentru, împotrivă, se adoptă 42 pentru, împotrivă, se adoptă 8 pentru, împotrivă, se adoptă 9 pentru, împotrivă, se adoptă 43 pentru, împotrivă, se respinge 44 pentru, împotrivă, se respinge 45 pentru, împotrivă, se respinge 46 pentru, împotrivă, eu aș spune că se adoptă. Dar să verificăm totuși, 46, cred că v-au obosit brațele. Douăzeci și două pentru, niciunul împotrivă, era clar. 10 pentru, împotrivă, se adoptă 47 pentru, împotrivă, se adoptă 48 pentru, împotrivă, se adoptă 49 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 7, prima parte pentru, împotrivă, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 8 pentru, împotrivă, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, se respinge. 76 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 77 cu un amendament oral, domnule Gargani. La fel. Doamna Taylor este împotrivă, deci votăm 77, text original, cine este pentru, împotrivă, se respinge. Trecem la 78 pentru, împotrivă, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, se respinge. 81 coferati pentru, 80, 80, da, într-adevăr, 80 pentru, împotrivă, se respinge. 81 pentru, împotrivă, se respinge. 12 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 9 pentru, împotrivă, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, se respinge. 86 pentru, împotrivă, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, se respinge. 13 pentru, împotrivă, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, se adoptă. 88 este caduc, caduc 89 pentru, împotrivă, se respinge 90 pentru, împotrivă, încă o dată, vă rog, 90 pentru, împotrivă, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul de compromis 1 pentru, împotrivă, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 1 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, se respinge. 25 pentru, împotrivă, se adoptă. Vot final. Domnul Berlinguer ne va face o declarație. Prima. Aceeași declarație ca și mai devreme. Luăm notă, votăm electronic cu privire la aviz în totalitatea sa. 13 pentru, 9 împotrivă, nicio abținere. Felicitări colegului Gargani. Trecem acum la scrisoarea către Comisia de Petiții cu privire la cazul Kempen. Domnul Hefner dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului meu solicit ca votul la referitor la acest proiect de scrisoare să fie amânat pentru a avea ocazia să dezbatem uh, conținutul acestei uh, scrisoare, scrisori. Dacă doriți, pot să vă explic, dar uh, nu mi se pare că trebuie. Doamna Regner, această comisie a discutat suficient despre asta? Eu aș propune să votăm aici și acum. Tadeusievska eu sunt de acord cu doamna Regner. Nu mai avem despre ce să discutăm. Am discutat uh, suficient, cu toții știm ce decizie vrem să luăm. Domnule Hefner, încă o dată. Mulțumesc, domnule președinte. Credeam că nu trebuie să mă refer la conținut, însă cred că există o neînțelegere și cred că poate fi ușor clarificată. Avizul nu se referă la cele patru conținuturi din um, petiție, cele patru puncte din petiție, ci se face referire și la alte fapte. Se referă la trei petiții uh, precedente, s-a spus că s-a discutat deja acolo conținutul și se fac referiri la, uh, la sentințe ale Curții Europene de Justiție nu mi se pare corect ca uh, comisia noastră să dea un aviz care nu se referă la problema la care uh, se referă petenții. Trebuie să facem o diferență între um, camere de comerț generale, în care există în Germania și Austria, în care este obligatoriu să fii membru, și camerele de meșteșugări uh, și camerele de profesii libere, care au tot felul de, uh, de competențe. De exemplu, uh, se face referire la camerele um, medicilor veterinari care impun anumite competențe, impun anumite criterii de acces. Însă același lucru nu este valabil cu camerele de comerț și industrie. De aceea cred că acest aviz ar trebui să fie uh, modificat. Aș putea să iau o poziție cu privire la conținut. Avem pur și simplu o altă părere. Este o propunere cu privire la. Uh, este un punct de ordine. Propun să-l votăm. Oricum, uh, este numai un aviz către Comisia pentru Petiții. Deci, votăm propunerea co uh, colegului Hefner. Cine este pentru amânare? Vă rog să ridicați mâna. Sunt trei persoane. Cine este împotriva amânării? Pare să fie restul comisiei, deci se respinge. Votăm acum uh, propunerea de scrisoare, uh, punctul 27, așa cum este el prevăzut în ordinea de zi. Votăm electronic. Cine este pentru? să voteze electronic, cine este împotrivă, la fel. șaisprezece pentru, două împotrivă, nicio abținere. Acest punct se adoptă așa. Punctul 28, încă o dată un caz din um, Comisia pentru Petiții Există obiecții aici? Nu. Cred că putem vota așa. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă? Nimeni? Se adoptă ca atare. Trecem la punctul 34. Uh, un caz de la petiții. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la temeiul juridic. Avem Fondul European de Adaptare la Globalizare. Raportorii se doamna Lichtenberger se amână. Trecem la 34, Health Protection, um, doamna Lichtenberger. Mulțumesc! Un caz similar l-am avut în perioada precedentă era vorba despre um, plafoane, niveluri um, maxime uh, pentru radionucleide în apa potabilă. Este vorba așadar de substanțe uh, pre, uh, provenite din procese radioactive. Dacă ele ajung în apa potabilă, nu sunt uh, prevăzute în uh, directiva pentru apă potabilă, ci în uh, reglementările Euratom. Avem o, un aviz al uh, serviciului juridic și al secretariatului. În avizul serviciului juridic și am să-i rog pe cei de la serviciul juridic să intervină cu privire la asta, e bine, aici se, se deschide posibilitatea ca în acest caz al radionucleidelor să se uh, ca acest caz să se prevadă în uh, directiva 9883 EC. Problema este următoarea. Sim, în sensul simplificării, tot ce ar trebui să fie referitor la, tot ce este referitor la apă potabilă ar putea să fie sub aceeași umbrelă, însă există circumstanțe agravante, să spunem așa. Tot ce ține de, dacă las tot ce ține de radio nuclear sub Euratom și las tot ce este chimic sub uh, directiva referitoare la apa potabilă, conform reglementărilor accesibile Parlamentului European, atunci nu pot lua în considerare efectele cumulative în acest caz. De exemplu, un, un, un efect comun al substanțelor chimice și radioactive și există această posibilitate. E bine, această situație nu poate fi luată în considerare. De aceea, propunerea mea ar fi ca întreag, tot ce ține de apa potabilă să fie prevăzută în directiva europeană, în reglementările europene, accesibile Parlamentului European. Aș dori însă să rog serviciul juridic să ia o poziție cu privire la asta, pentru că uh, din obișnuință, să spun așa, uh, Euratom, era marele pachet Euratom și includea tot ce ținea de uh, acest uh, lucru. Dar din motive practice și din motive de simplificare a dreptului, cred că ar trebui să stabilim temeiul juridic astfel încât să intre în competența Parlamentului. Vă mulțumesc, doamna Blichtenberger, așadar propune modificarea temeiului uh, juridic. Dau acum cuvântul domnului Foss, apoi uh, doamna Wikström, după aceea serveciul juridic. Vă mulțumesc. Eu doresc să propun păstrarea temeiului juridic actual, însă aș dori să întreb dacă nu putem amâna această discuție pentru că nu am avut foarte mult timp la dispoziție și grupul nostru politic nu, nu s-a ocupat suficient de mult cu acest, cu acest subiect. Cazul anterior la care s-a referit doamna Lichtenberg, Lichtenberg se referă la o altă situație. Cazul actual de astăzi se referă la tratatul Euratom și din punct de vedere al sistemului juridic, eu aș spune că tratatul Euratom este mai special și el ar trebui să fie cel pus în aplicare. Până la urmă, este posibil să fie vorba de o decizie politică, dacă uh, ne dorim un proces de consultare sau de codecizie. Dar din punct de vedere pur juristic, juristic este vorba aici de punerea în aplicare a tratatului Euratom. Cu alte cuvinte, dacă am uh, impune și punctul 192, atunci mă întreb în cadrul uh, relațiilor între um, tratatul Euratom și tratatul Uniunii Europene, dacă nu ar trebui să apară și alte legături la articolul 32, de exemplu. Din punctul meu de vedere, și uh, am, am putea să uităm și de punctele 31 și 32 din tratatul Euratom, lucru care nu a fost în mod sigur intenționat de legiuitor. Drept urmare, ar trebui să clarificăm și această situație și să amânăm această discuție, cel puțin până când vom reuși să o convingem pe doamna Lichtenberger uh, de această propunere. Domn președinte, cred că doamna Lichtenberger este de acord cu asemenea propunere de amânare și secretariatul mi-a spus că nu ar fi nicio problemă, deci haideți să nu mai continuăm această dezbatere, să o continuăm uh, mai târziu. Doamna Lichtenberger. Da, sunt de acord. Cred că se întâlnesc aici argumente formale ju- uh, juriste cu argumente uh, medicinale. Doamna Wikström, sunteți de acord cu această propunere să amânăm dezbaterea să... Nu, doriți să interveniți, vă rog. Da, mi se pare un lucru rațional, îmi pare rău că trebuie să intervin, însă Este o situație complicată și nu cred că o putem soluționa foarte repede. Avem nevoie de puțin mai mult uh, timp pentru a vedea exact care sunt pozițiile clare. Vă mulțumesc. Cred că până la urmă serviciul juridic poate interveni mai târziu sau dorește să intervină acum. Serviciul juridic? Ok, aveți cuvântul foarte pe scurt și după aceea vom încheia această dezbatere. Thank you, Mr. Chairman. Um, yeah. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt vreau să vă explic ce se întâmplă cu această propunere. Ceea ce a propus Comisia acum este să extragem o parte a apei din directiva privind apa potabilă din 1998. Deci să luăm de acolo prevederile legate de contaminarea apei potabile de către substanțe radioactive și apoi să propunem aceleași prevederi să le introducem într-un alt temei juridic. Euratom. Directiva din 80, uh, 98 uh, a fost adoptată pe un temei juridic care ține de mediu și acum Comisia a decis, din motive de consecvență, spun ei, că vrea să prezinte prevederile legate de radioactivitate din uh, directivă în baza articolelor din tratatul Euratom. Asta nu e neapărat necesar, pentru că există un regim care se aplică în conformitate cu directiva actuală privind apa potabilă. Și Comisia însăși, în propunerea sa, spune că prin prezenta propunere nu abrogă, repet, nu abrogă directiva actuală sau prevederile actuale ale directivei privind apa potabilă care se uh, ocupă de contaminarea cu substanțe radioactive, ceea ce ar putea duce la probleme de certitudine juridică pentru că ai două tipuri diferite de text care uh, tratează același subiect și de aceea din moment ce nu este uh, necesar să acceptăm această extragere a prevederilor ca propunere autonomă și să le adoptăm în cadrul tratatului Euratom. Tocmai de aceea aș spune că acest uh, mod de operare al Comisiei nu este foarte consecvent și ar putea fi chiar uh, periculos din punctul de vedere al certitudinii juridice. Totuși, trebuie să fim foarte atenți și să vedem că dacă doar preluăm aceste prevederi în mod autonom, la o primă vedere, este uh, posibil să ne bazăm, uh, să avem un temei juridic în Euratom, pentru că se ocupă doar de uh, contaminarea apei cu substanțe radioactive. Dar ceea ce vrem să subliniem este că la fel se întâmplă și dacă uh, avem argumentul de a avea temeiul juridic din domeniul mediului, pentru că acestea sunt măsuri care sunt uh, Uh, scoase din directiva privind apa potabilă și, de asemenea, pentru că regimul uh, stabilit prin propunere amestecă multe trimiteri la directiva privind uh, apa potabilă și la alte directive din, din conformitate cu tratatul. Și, în concluzie, vreau să spun că, în mod formal, Temeiul juridic Euratom este posibil oricând, pentru că el se ocupă de contaminarea apei potabile cu substanțe radioactive, dar avem argumente uh, și pentru a justifica un uh, temei juridic care ține de mediu, care ar necesita uh, mai multă elaborare, dar acesta nu este uh, eliminat în totalitate. Deci această propunere s-ar putea baza pe un asemenea temei juridic. Mulțumesc. am Mulțumesc, însă am amânat această discuție pentru a vedea care este și poziția celorlalte grupuri politice putem părăsi acest punct și ajungem la dezbaterea în comun referitoare la situația actuală a uh, temei legate de, breve, de brevete. Domnul Rafa are cuvântul. Domnule președinte, eu aș da cuvântul acum direct serviciului juridic pentru că Înaintea pauzei de vară am uh, ajuns la concluzia că poziția serviciului juridic ar trebui să fie precizată, ar trebui să ne fie prezentată și după această prezentare voi interveni. Foarte bine are cuvântul uh, serviciul juridic. Nu știu cine dorește să intervină. Vă mulțumesc, domnule președinte. În acest moment putem să spunem doar atât. Situația nu s-a schimbat deloc peste vară vă atrag din nou atenția asupra poziției noastre pe care am avut-o când am prezentat avizul nostru în fața comisiei. Din punctul nostru de vedere, prin renunțarea la articolele 6, 7 și 8 din propunerea de text legislativ, se pierde un element esențial din acest regulament. Este vorba de o reglementare materială referitoare la protecția unitară a brevetelor în Uniunea Europeană. Noi considerăm în continuare că acest aspect legislativ ar trebui să fie uh, reglementat de legiuitori în textul uh, regulamentului. Dacă acest lucru nu se întâmplă, din punctul meu de vedere, ne confruntăm cu pericolul ca acest uh, regulament să nu fie să nu fie alineat cu dreptul uh, primar și cu temeiul juridic ales de comisie, uh, articolul 190 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, astfel creându-se riscul ca acest regulament să fie dec- declarat nul de către Curtea Europeană de Justiție. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Rapcai! Vă mulțumesc! Mulțumesc serviciului uh, juridic de asemenea, care, așa cum am înțeles și eu, ne ceruse să nu avem această discuție în prima ședință după pauza de vară pentru a avea suficient uh, timp la dispoziție pentru a mm, discuta despre această temă, să ajungă la propriile concluzii. Serviciul juridic a lucrat foarte serios și nu mă miră că spune că trebuie să păstrăm acest rezultat. Noi avem un serviciu juridic foarte serios. Acest lucru nu este valabil pentru toate instituțiile și trebuie să-l spun foarte clar. Am discutat acest subiect deja de un an de zile și și în urmă cu un an de zile am ajuns sau am pus aceleași întrebări ca și serviciul juridic. Și serviciul juridic ne-a dat exact aceleași informații ca cele pe care le primim din partea serviciului juridic al Parlamentului a, prezent la această discuție a fost și un al treilea serviciu juridic și nu au fost, uh, îmi aduc aminte că și au fost de acord, chiar dacă a fost de acord tacit. Și știm foarte bine care este acum poziția Consiliului. Deci, este clar că Consiliul European, prin decizia pe care a luat-o în iunie, și-a depășit în primul rând competențele prin faptul că a intervenit într-un proces legislativ. Deci pur și simplu și-a depășit prerogativele. Acest lucru în primul rând. În al doilea rând, hotărârea pe care a luat-o Consiliul European, de fapt încalcă dreptul european. Și acest, doresc să se ia notă de acest lucru. Însă, domnule președinte, știți foarte bine cât de pragmatic sunt eu întotdeauna. Și știu că nu putem ajunge la o soluție uh, cu Consiliul. Până la urmă, singura soluție posibilă ar fi să păstrăm articolele 6, 7 și 8. Drept urmare, trebuie să vedem cum vom depăși această situație, pentru că în cadrul uh, pentru Consiliu, până la urmă, există alte probleme. Știu foarte bine că sunt uh, delegații din Consiliu care nu sunt de acord cu soluția găsită, însă problema este că aceste delegații ne spun șefii noștri au luat această decizie cu care trebuie să trăim, însă nu este vorba de șefii noștri, este vorba de șefii guvernelor, statelor, a statelor respective, însă ei nu sunt șefii Parlamentului European și va trebui să vedem cum ieșim din această situație. Tocmai de aceea după ce am discutat cu președintele comisiei noastre, care este corapor, coraportor pentru împreună cu domnul Baldasare, am discutat și cu domnul Baldasare și după ce am discutat cu ei, am transmis o scrisoare președinției uh, cipriote. Și în acest context doresc să spun că președinția cipriotă a depus toate eforturile Uh, posibilă. Nu este vina lor că au uh, preluat această problemă. Deja lucrurile fuseseră stricate dinainte. Deci președinția cipriotă a fost puțin nepregătită pentru că nu se așteptase să fie confruntată cu această situație. Deci trebuie să spun uh, foarte sincer că președinția cipriotă dorește să colaboreze cu Parlamentul, însă ea trebuie să să respecte un cadru foarte restrictiv. Noi știm foarte bine care sunt și sarcinile Parlamentului European pe de altă parte și în scrisoarea respectivă am uh, cerut să ni se dea o motivare care să respecte dreptul european, care să ne spună de ce șefii de guvern și de state își doresc renunțarea la articolului 6, 7 și 8. Și m-am referit aici la drept european. Știu că există uh, diferite opinii legate de brevete, însă noi discutăm aici de conformitatea cu dreptul european și diferitele influențe, diferitele scrisori din uh, partea diferitelor uh, grupuri de lobby de interese nu se referă la uh, drept, conformitatea cu dreptul european, ci la alte lucruri care n-au nicio legătură cu acest lucru. Deci, eu îmi doresc o motivare care să țină seama de dreptul european. Am spus că, din punct de vedere pragmatic, practic, este clar că nu ne putem întoarce la status quo-ul din decembrie 2011 și pentru uh, a evita această situație trebuie să vină o propunere din partea Consiliului, pentru că nu noi am uh, cauzat această problemă. Deci avem nevoie de o propunere de soluție, însă un lucru trebuie să fie clar nu vom accepta orice propunere de soluție. Consiliul trebuie să înțeleagă foarte clar și eu cunosc toate aceste argumente. A fost atât de dificil să ajungem la un compromis în Consiliu încât nu putem reîncepe această discuție. Pe mine nu mă interesează compromisul din Consiliu. Procesul legislativ trebuie să țină seama de Consiliu și de Parlamentul European. Despre un asemenea compromis discutăm, nu despre un alt compromis. Deci, când se face o propunere, trebuie să se țină seama și de liniile roșii ale Parlamentului European, dincolo de care noi nu dorim să trecem. Și linia roșie este următoarea. Nu vom accepta nicio propunere și nu putem să acceptăm o asemenea propunere și aici doresc să mă refer la un alt punct punct, președintele Parlamentului European nu va putea semna niciun fel de decizie pentru că o directivă este valabilă, este publicată în jurnalul oficial Uniunii Europene cu semnătura președintelui Consiliului și președintele, a președintelui Parlamentului. Deci nu se poate semna un act care uh, nu respectă dreptul european. Deci doresc să mă refer aici și la alte două puncte. Lucrurile sunt clare Uh, în momentul în care vedem care este poziția Curții Europene, uh, Curții Europene de Justiție. Știm că aici vom avea probleme majore. Deci poziția Curții Europene de Justiție este una care este conformă dreptului european întotdeauna și apoi doresc să mai spun ceva. Mm, și acesta în contextul discuțiilor la care tot am fost martor, trebuie să găsim o reglementare care pe viitor trebuie să țină seama de prerogativele Parlamentului European. Nu putem să găsim o soluție care să prevadă renunțarea prerogativelor uh, Parlamentului European în favoarea altei instituții, indiferent de ce instituție este vorba. Deci, președintele Parlamentului European va fi de acord cu o soluție care să respecte prerogativele Parlamentului European. Aceasta este linia roșie la care mă refeream și Consiliul trebuie să înțeleagă că el este responsabil uh, pentru situația în care nu avem o soluție la această problemă. Doar Consiliul este responsabil și dacă se face o propunere care să nu țină seama de această linie roșie, atunci Consiliul este responsabil pentru situația în care nu vom avea un sistem uh, de protecție unitară a brevetelor uh, europene nu Parlamentul trebuie să facă aceste propuneri, ci Consiliul trebuie să facă aceste propuneri pe care le vom analiza, le vom evalua și, după cum am uh, spus de mai multe ori acest lucru, va trebui să vedem dacă propunerea respectă cele cerute de noi. Vă mulțumesc, doamna Wikström, doamna Lichtenberger și apoi uh, Tadeusz Iefka. Mulțumesc foarte mult, o să fiu foarte subțintă astăzi și o să repet că raportorii se vor bucura de întreaga mea cooperare în numele grupului ALDE pentru a ajunge la o soluție rapidă, durabilă și sustenabilă din punct de vedere juridic în acest dosar. Sper că vom putea continua să lucrăm pentru a ajunge la o soluție și cred că această soluție nu se află chiar foarte departe de noi. Știm cu toții că cetățenii și antreprenorii așteaptă de foarte multă vreme și au dreptul să se aștepte ca reprezentanții lor aleși să facă tot posibilul pentru a ajunge la o soluție a acestei probleme. Vreau încă o dată să mulțumesc raportorilor pentru munca lor uh, foarte grea pe această temă și să vă încurajez să mergeți mai departe în negocierile cu Consiliul și de asemenea aș dori să încurajez și președinția cipriotă să vină cu o soluție durabilă în acest caz. Negocierile reprezintă un instrument foarte bun și știm că se apropie ceva. Dar poate așa de distracție o să vă spun o uh, poveste pe care am auzit-o de la un episcop din uh, Africa de Sud, uh, la o ședință în care se discuta despre o situație complicată din Suedia. El a spus, ieri reprezintă istorie, mâine este un mister, astăzi este prezentul, astăzi trebuie să acționăm și să ne asumăm responsabilitatea într-un mod cât se poate de pragmatic. aș vreau să subliniez că suntem lângă dumneavoastră pentru a ajunge la un compromis uh, durabil. Mulțumesc! Danke, Frau Lichter. Mulțumesc, doamna Lichtenberger. Uh, nu știu care este explicația, poate experiența noastră diferită profesională, însă eu nu sunt atât de optimistă ca și colega noastră Wikström, pentru că eu am impresia că suntem martorii unei tendințe și în acest caz al brevetelor, care este următoarea. Deci, creăm ceva care arată, seamănă cu un brevet european, dar un lucru care nu poate fi pus în aplicare, nu funcționează în perioada de criză, dar oricum noi am bifat niște lucruri pe agenda noastră. Nu putem accepta o asemenea situație. Fără o situație clară juridică și aceasta, aceasta poate fi asigurată doar dacă articolele respective se regăsesc în textul uh, legislativ, nu putem ajunge la o soluție. Eu mă întreb cum putem ajunge la un compromis. Cred că Consiliul trebuie să recunoască că merge pe uh, o cale greșită. Până la urmă, cred că trebuie să ajungem la o soluție care Uh, probabil presupune o nouă propunere din partea Comisiei pe un nou temei juridic și eventual acest lucru ar uh, reprezenta un nou început. Eu întotdeauna am criticat această decizie sau anumite părți a acestei decizii. Brevetul în sine pentru mine este un lucru foarte bun. Și susțin în continuare nevoia de a negocia. Însă, ceea ce se întâmplă la Consiliu reflectă procesul de căutare a unui compromis care va fi până la urmă o, un lucru neterminat, un lucru care uh, va trebui discutat în uh, tribunale și un compromis care va uh, reprezenta până la urmă um, nu beneficii, ci din potrivă pentru cetățenii europeni. Tocmai de aceea, noi trebuie să apărăm drepturile, prerogativele parlamentare pentru a ajunge la un uh, bun proces legislativ. Pentru că nu putem accepta ca până la urmă Consiliul să scoată nucleul tuturor, nu tuturor propunerilor legislative și să rămânem doar cu coaja unei legi. Vă mulțumesc, domnul Siefka. Vă mulțumesc. Cred că ne aducem cu toții aminte Uh, cât de entuziaști am fost când am uh, început uh, să lucrăm pe marginea acestei teme. Raportorii au fost entuziași, președinția polonă a fost foarte entuziastă, toată lumea a încercat să mergem înainte cu această temă. Ne puteți auzi? Da. Încep de la zero din nou. Deci, ne aducem cu toții aminte cu cât entuziasm am tratat această temă în comisia noastră și președinția Polona a fost entuziastă, a încercat să progreseze cât mai mult. Acest lucru este valabil și pentru președinția daneză. Exist- există așteptări mari față de uh, această uh, protecție a brevetelor europene unitare. Așteptăm un asemenea uh, rezultat deja de mulți ani și, de fapt, suntem condamnați să avem succes din acest punct de vedere. Suntem acum atât de aproape de uh, finish și exact acum lucrurile sunt puse cu capul în jos. Și eu am impresia că Consiliul este cel care blochează și poate uh, încă nu a înțeles că și Parlamentul European este colegiuitor. Sau, poate chiar mai grav, poate există interese din partea cuiva să nu avem protecția unitară a brevetelor eu, europene. Deci putem să ne gândim chiar și la o, o asemenea situație. Sunt de acord cu cei care consideră că trebuie să progresăm cu acest dosar am încercat să acceptăm anumite compromisuri și este bine să avem o protecție unitară a brevetelor europene. Însă, pe de altă parte, nu putem accepta fără niciun fel de critică uh, tăierea tuturor punctelor la, pe care le-am obținut atât de greu. Cred că trebuie să încercăm să ajungem la un compromis cu Consiliul, pentru că dacă nu vom face acest lucru, va trebui să aruncăm toată munca noastră la gunoi și va trebui să începem totul de la zero. Ar fi mult mai ușor să ajungem, să încercăm totul să ajungem acum la un compromis și trebuie să apărăm lucrurile obținute deja de Parlament și lucrurile pe care le-am obținut în urma negocierilor dificile cu Consiliul. Dacă reușim să obținem un asemenea compromis inteligent, acest compromis va fi sprijinit. Însă, ce nu putem accepta este un dictat din partea Consiliului, mai ales când discutăm o temă atât de complicată. situația este uh, cu atât mai dificilă cu cât uh, un asemenea compromis ar fi contradictoriu cu tradițiile și cu ideea europeană. Este important să încheiem negocierile și așteptăm acum informații din partea dumneavoastră, să sperăm că vor fi vești pozitive, așteptăm semnale pozitive și din partea Consiliului astfel încât să vedem că există uh, o voință din partea Consiliului să se lucreze pe marginea acestei teme și să ajungă la un compromis bun. Mulțumesc. Uh, sunt de acord și eu cu ceea ce au spus colegii Rapcai și Zvievska. Aș dori să vă atrag atenția în legătură cu raportul meu că mi se pare esențial ca cel târziu la un vot, în, în timpul votului din plen, să avem textul uh, din partea Consiliului, pentru că vrem să știm ce este în el. În cadrul discuțiilor informale la Consiliu, uh, ar urma să se modifice elemente din text, deci este esențial să știm ce conține acest text. Textul, așa cum este el negociat, trebuie să ne stea la dispoziție când va avea loc votul final. Orice altceva nu va fi acceptabil. Asta este ca o completare la ceea ce au spus uh, colegii. Domnule Rapca, ai mai dorit să interveniți la final? Nu. Mulțumesc. Întotdeauna suntem dispuși să lucrăm cât se poate de repede. Bun, putem uh, finaliza acest punct. Trecem la punctul 33, unde nu este nimic pe ordine, pe ordinea de zi. 34 se amână. Nu este cazul. Punctul 35, următoarea reuniune, care va avea loc pe 6 noiembrie, dimineața la ora 9. Eu nu voi putea fi prezent, doamna Regner va prezida. Mulțumesc! Se uh, suspendă sesiunea.